Pani predsedajúci. Good afternoon, uh, colleagues, ladies and gentlemen. Bună ziua, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Reluăm uh, ședința de astăzi. Procesul verbal al ședinței de ieri și textul adoptat sunt disponibile. Există comentarii pe marginea acestora? atunci procesul verbal este considerat adoptat. Putem trece acum la primul punct de pe ordinea de zi și anume dezbatere tematică referitoare la urgența climatică și ecologică. Aș dori să îi informez că pe eurodeputați că nu avem procedură catch the eye și că nu se acceptă niciun cartonaș albastru. Acestea fiind spuse, aș dori să deschid dezbaterea și să-i dau cuvântul doamnei Dali. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, le mulțumesc și colegilor prezenți și le mulțumesc uh, și reprezentanților uh, președinției finlandeze. Sper că um, și uh, reprezentanții comisiei ni se vor alătura cât de curând la această dezbatere. Nivelul mării continuă să crească la o rată foarte mare. Evenimentele extreme um, care de obicei se întâmplă o dată pe secol, se vor uh, întâmpla uh, mult mai des uh, în următoarea perioadă. Incendiile de pădure vor crește semnificativ pe tot parcursul acestui secol. Acestea nu sunt afirmațiile mele. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile grupului interguvernamental pentru schimbări climatice ale Națiunilor Unite prezentate în cel mai recent raport din septembrie. Această sintagmă, schimbări climatice, criză climatică și urgență climatică, au uh, tot fost uh, menționate pe străzi și în acest Parlament. Auzim o retorică goală de la cei care spun că uh, schimbările climatice trebuie să fie abordate de urgență, după care se trag deoparte când vine vorba să ia măsuri concrete cetățenii care plătesc uh, prețul uh, ridicat al incendiilor de pădure, inundațiilor și uh, secetelor nu pot să abordeze cauzele care duc la aceste condiții mm, meteo extreme. De aceea socialdemocrații au cerut această dezbatere. Cerem o nouă abordare pentru urgența climatică, pentru că într-adevăr este o urgență climatică. Doar faptul că spunem că este o urgență nu este suficient, pentru că atunci când îți ia casa foc, nu doar apeși pe butonul de alarmă și stai cu mâinile în sân, te asiguri că vin pompierii și că focul este stins. De aceea vrem să începem să lucrăm acum la o soluție, la un plan pe termen lung, la nivel uh, social și la nivel uh, politic, cu investiții adecvate și o punere în aplicare adecvată. Pentru a acționa în acest sens, avem nevoie de banii necesari pentru a finanța tranziția începând cu anul viitor. Trebuie să fie vorba despre finanțare din surse publice și private la nivel național și la nivel european. Neutralitatea carbonului necesită o transformare revoluționară care are potențialul de a crea noi locuri de muncă și de a ne demonstra demonstra uh, competitivitatea uh, industrială, în îmbunătățirea în același timp sănătatea oamenilor și reziliența la dezastre. Socialdemocrații fac un apel la un plan ambițios pentru decarbonizare. Trebuie să uh, transferăm subvențiile de la combustibilii fosili la surse curate de energie. Apoi trebuie să protejăm biodiversitatea, să dezvoltăm o nou, un nou model sustenabil de agricultură care să poată evita deficiențele de hrană. Apoi trebuie să existe un plan și planuri de împădurire și reîmpădurire. Trebuie să existe măsuri de conservare a resurselor de apă și de investiții în tehnologii care abordează deficitul de apă. Trebuie să renovăm clădirile și să asigurăm uh, construcția de clădiri eficiente energetic și cel mai important, trebuie să existe un fond de tranziție astfel încât să se asigure progresul de mediu și social, fără ca nimeni să fie lăsat în urmă. Noi vrem să existe un plan de acțiune care poate să uh, genereze până în 2050 o reducere de 20% a emisiilor existente. Apoi trebuie să investim în um, energii regenerabile, trebuie să decarbonizăm uh, transportul marin uh, prin eficiență energetică și combustibile alternativi și trebuie de asemenea să contribuim la îmbunătățirea resurselor de hrană din oceane. Conștientizarea este în creștere. Tinerii noștri își fac vocea auzită și noi avem de ales. Ori uh, stăm în această criză și nu facem nimic concret, ori folosim această provocare pentru a ieși din ea mai puternici uh, și uh, mai abilitați. Iar noi, ca socialdemocrați, alegem ultima variantă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele președinției finlandeze, doamna ministru are cuvântul. President. Doamna președintă, distinși membri ai Parlamentului, Aș vrea să vă mulțumesc că m-ați invitat să reprezint Consiliul la această dezbatere atât de importantă. Schimbările climatice reprezintă o amenințare directă existențială care nu scotește nicio țară. Lumea asistă deja la un impact devastator pe multiple fronturi. Intensificarea acțiunilor globale este mai urgentă ca oricând, în lumina celor mai Recente date științifice, mai ales panelul interguvernamental cu privire la schimbări climatice, raport special cu privire la încălzirea globală 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial. Dovezile științifice arată că încălzirea globală provocată de om a ajuns deja un grad Celsius peste nivelurile de, de dinainte de epoca inițială și crește cu 0,2 grade Celsius pe deceniu. Fără intensificare acțiunilor climatice internaționale, temperatura medie globală ar putea atinge 2 grade suplimentare după 2060 și să continue să crească și după aceea. În plus, schimbările climatice contribuie tot mai mult la deteriorarea biodiversității globale a resurselor de apă și a ecosistemelor. În zona arctică se încălzește de două ori mai mult decât media globală, ceea ce a dus deja la consecințe globale și regionale grave. Cu toate acestea, conform rapoartelor ONU, Contribuțiile naționale ale părților la acordul de la Paris colectiv nu ating necesarul pentru a realiza obiectivele pe termen îndelungat ale acordului. Deși s-au făcut progrese insuficiente până în prezent, eu văd acum un elan tot mai mare pentru acțiuni mai hotărâte. E un semnal pozitiv că există cunoștințe, sensibilizare și preocupare legate de schimbările climatice și efectele sale pe mapamont. E extrem de încurajator să vedem că societatea civilă, cetățenii, mai ales tinerii, cer acțiuni și mai ambițioase. Schimbările climatice provocate de om, modul în care societățile au produs și au consumat uh, produse în perioada industrială până acum, contribuția tineretului din prezent e vitală pentru a implementa schimbările care să asigure că planeta va fi una în care să putem trăi și noi și generațiile viitoare. În summitul acțiunilor climatice de luna trecută a fost o altă inițiativă binevenită care a încurajat voința politică de intensificare a eforturilor în conformitate cu acordul de la Paris. E sensibilizarea și voința colectivă de a implementa activități la nivel guvernamental, de a face și societate pentru a aduce schimbul de paradigmă și transformările în economii și societăți de care e nevoie pentru a evita schimbări catastrofale climatice. Uniunea Europeană e hotărâtă să contribuie la creșterea ambițiilor globale și să fie lider. Continuă să decupleze creșterea economică de emisii de la din 1990 până în 2017, economia a crescut cu 58%, iar emisiile de gaze cu efect de seră au crescut cu 22%. Uniunea Europeană vrea să depășească țintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020. Are și un pachet complet de legislație în vigoare care să asigure că va atinge ținta pentru 2030 și uh, va contribui astfel la acordul de la Paris. Cu toate acestea, știm că politicile în vigoare ale Uniunii Europene din prezent nu vor fi suficiente dacă ne gândim la dimensiunile reducerilor necesare pentru a atinge obiectivele pe termen lungat ale acordului. Iată de ce e nevoie de acțiuni eh, economice și societale rapide și cuprinzătoare în decenile următoare. În acest scop, e nevoie ca toate părțile și Uniunea Europeană va prezenta o strategie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la o nouă până în 2020 pentru a pregăti strategia pe termen îndelungat a UE. Consiliul discută din noiembrie anul trecut cum să atingă neutralitatea climatică în conformitate cu acordul de la Paris pe baza viziunii pe termen îndelungat a Comisiei O planetă verde pentru toți. Dimensiunea transformărilor economice și societale necesare pentru a neutralitatea climatică nu va cere eforturi din toate sectoarele economiei. Iată de ce atât de important ca această dezbatere să fie largă, inclusivă și cât mai extinsă în Uniunea Europeană și statele membre. Tranziția va afecta pe toată lumea, va trebui să fie gestionată cu atenție pentru a fi justă, echilibrată social pentru toți cetățenii. Trebuie să ținem cont de specificitățile statelor membre și diverselor regiuni pentru a asigura că nimeni nu e lăsat uh, în urmă. Pe de altă parte, tranziția și uh, o mare șansă de creștere economică, de creare de locuri de muncă, de dezvoltare. E nevoie de investiții în uh, cercetarea dezvoltare tot mai mari, protejând industria împotriva presiunilor competitive pe context global. Majoritatea statelor membre <clears throat> sunt de acord cu acest obiectiv de neutralitate până în 2050. Câteva state membre au stabilit deja ținte naționale care contribuie la acest obiectiv. Continuăm să depunem eforturi pentru a ajunge la, la un acord la care să adere toate statele membre și așteptăm Consiliul European care va finaliza orientările privind viziunea de neutralitate climatică înainte de sfârșitul lui 2019. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, doamnă ministru. Acum, din partea Comisiei, domnul comisar Oettinger are cuvânt. Stimată doamnă președintă, doamnelor și domnilor uh, eurodeputați, stimată doamnă ministru, în reprezentarea președinției Consiliului. Astăzi îl uh, înlocuiesc pe colegul meu uh, Caniete în această dezbatere. Noul Parlament și noua comisie care își va începe în curând activitatea, pe bună dreptate, au insistat asupra durabilității, asupra protecției uh, mediului conjurător și uh, au prioritizat de asemenea combaterea schimbărilor uh, climatice într-un mod transpartinic. Acest lucru a reieșit și din activitatea ultimului parlam- parlament și a fost o preocupare și a actualei uh, Comisii Europene, mai ales când vine vorba de crearea unor uh, standarde comune și unor programe comune. Pe scena internațională, cred că putem afirma că Europa a dat dovadă de uh, cutezanță înainte acordului de la Paris și după acordul climatic de la uh, Paris, mai ales când vine vorba de a păstra încălzirea globală sub 2 uh, grade Celsius, după putință chiar 1,5 uh, grade uh, Celsius. Este un, un scop care a început să fie discutat peste tot pe plan internațional. Și Mm, avem nevoie de o abordare coordonată. Acesta este motivul pentru care considerăm că abordările naționale reprezintă doar a doua um, soluție din punctul de vedere al modului în care va funcționa. Tocmai de aceea, un obiectiv general pe plan european este important. Dispunem de un instrument, instrumentul ETS, de comercializare a, a permis, permiselor de emisii, prin care în mod uh, deloc, uh, biro, deloc uh, birocratic până în 2020, până în 2030 și până la neutralitatea climatică în 2050 putem să reducem emisiile. Deci sistemul ETS funcționează. Funcționează pentru industrie și pentru sectorul energetic. Nu sunt acoperite de acest sistem mobilitatea, transportul, nu nu este acoperită, nu sunt acoperite clădirile, încălzirea clădirilor și nu este acoperită de acest sistem nici agricultura. Eu cred că pentru noua comisie și pentru nou parlament ar fi foarte interesant eventual de discutat dacă nu cumva un sistem ETS uh, viitor nu ar putea să fie extins și asupra domeniului transportului, asupra clădiri, clădirilor, încălzirii, Uh, clădirilor, uh, răcirii acestora și așa mai departe. Există idei în acest sens uh, din partea anumitor state membre, însă cred că cel mai important lucru ar fi dacă am reușit să găsim o soluție comună europeană. Care sunt uh, instrumentele posibile pe care vi le poate propune Comisia Europeană? Um, colegul meu, Franz Timmermans, um, care este competent pe fond în noua, în, uh, în noua comisie, cred că vă poate oferi mai multe uh, detalii. Eu nu mă pot uh, pronunța, am reticență n-am pronunțat de pe acum care va fi propunerea în, cu care va veni noua comisie în răstimp de 100 de zile după consultări și după diferite evaluări. Însă Anumite lucruri sunt clare. Putem să mizăm mai mult pe tehnologii, de exemplu, pe tehnologii mai moderne care accelerează uh, eficientizarea utilizării uh, energiei și, um, de exemplu, din acest punct de vedere, programul de cercetare Orizont Europa are o importanță deosebită. În al doilea rând, mizăm pe continuarea în viitor a sistemului ETS eventual uh, inclusiv retragerea unor uh, permise de pe piață, astfel încât prețul uh, pe tona de dioxid de carbon să crească pe viitor. Și din punctul meu de vedere, cred că aceste discuții pe marginea sistemului ETS trebuie să fie continuate. În al treilea rând, avem un obiectiv de reducere a emisiilor cu 40% prin um, uh, documentele adoptate deja, pachetul energiei um, curate, pachetul um, de transport curat. Până în 2030 putem să ajungem la această reducere de 40%, poate chiar și minus 45%. Acum se discută despre o reducere ulterioară de până la 50% sau chiar uh, și mai mare, însă cred că aici am avea nevoie de mai multe valori ale impactului pentru a înțelege dacă uh, pachetele adoptate în mandatul trecut uh, trebuie să fie continuate sau trebuie să fie revizuite. Trebuie să uităm că Europa este responsabilă doar pentru 9% din volumul global de emisii de gaze cu efect de seră și tocmai de aceea acordurile comerciale, de, acordurile de liber schimb încheiate cu alți uh, uh parteneri sunt foarte importante. Rolul Europei, Europei este tot mai important uh, acum pentru că discutăm cu uh, Singapore, cu uh, Corea de Sud, cu Japonia, cu Mercosur uh, despre reducerea emisiilor um, de gaze cu efect de seră în momentul în care uh, se pune problema semnării unor acorduri de liber schimb. Va trebui să verificăm dacă atunci când vine vorba de importuri în uh, Uniunii Europeană pot fi uh, evitate transferurile, mutarea uh, emisiilor de dioxid de, de carbon, uh, respectiv impunerea unei taxe pe dioxid de carbon. Ursula von der Leyen a spus că această idee mm, trebuie să fie mm, analizată mm, din punctul de vedere al fiabilității, dacă este, care ar fi consecințele asupra competitivității și uh, dacă am fi dispuși ca eventual să acceptăm și litigii comerciale, eventuale războaie comerciale declanșate de impunerea unui, unei asemenea taxe pe carbon. Deci trebuie să cântărim, să vedem care ar fi beneficiile, dezavantajele unei asemenea măsuri politice, fiscale. Noul cadru uh, financiar în legătură cu care uh, negocierile sunt uh, moderate de președinția actuală, în care 25% din toate investițiile, din toate cheltuielile ar trebui să se canalizeze înspre măsuri de protecție a mediului conjurător, de combaterea schimbărilor climatice. Din 160 de miliarde de euro discutăm totuși de 40 de, de miliarde de euro. La un program Um, la anumite programe procentul este de 40, la altele de 60%, la altele chiar de 0 pentru că um, respectivele programe nu au nicio legătură cu uh, schimbările climatice. Dar există, de exemplu, fondul uh, tranziției uh, echitabile, juste. Există 41 de regiuni în care, în care cărbunele exploatarea cărbunelui a fost foarte, foarte importantă. Polonia, în Polonia se regăsesc 19 asemenea regiuni și aceste regiuni ar trebui să fie uh, sprijinite din punct de vedere financiar, să fie susținute în uh, tranziția energetică. Însă, de fiecare dată, nu trebuie să pierdă din vedere obiectivul de a nu afecta în mod negativ uh, locurile de muncă, de a nu agrava și mai mult uh, situația economică a regiunilor uh, respective și uh, Comisia Europeană mm, trece printr-un proces de reflexie despre cum ar trebui să fie structurat, uh, cât de mare ar trebui să fie acest uh, fond al unei tranziții juste și care ar fi condițiile, criteriile de respectat dacă banii din acest fond uh, um, ar fi accesați. Apoi, instrumentele de investiții, de asemenea, sunt importante fondurile publice pe plan european, național și regional și fondurile private ar trebui să fie eficiente mai, uh, mai rapid. Deci, pe scurt, această dezbatere nu reprezintă decât un uh, început. Noul Green Deal, noul acord ecologic propus de doamna von der Leyen și, de domnul Timmermans um, reprezintă prima etapă a viitor, viitoarelor uh, dezbateri și sunt sigur că vom putea să urmăm aceeași direcție, eventual chiar și să ne accelerăm călătoria. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și acum, în numele grupurilor politice, Începe doamna de Lange în numele PP două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Este clar că gestionarea schimbărilor climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale vremurilor noastre și, pe bună dreptate, este și una dintre noile priorități ale noii comisii. În calitate de creștin-democrată, uh, cred că nu suntem noi proprietarii acestei planete, dar o păzim și o păstrăm pentru generațiile viitoare și de aceea avem obligația morală de a avea grijă de planetă. În această dezbatere vor fi fi cei care își vor arăta degetul din mijloc către generația viitoare, spunându-i că uh, schimbările climatice nu există și refuzând să ia măsuri. măsuri. Îi vom vedea pe cei care vă vor spune exact ce trebuie să faceți, ce nu trebuie să faceți și ce ar trebui să faceți. Să vă izolați casa, să vă cumpărați o Tesla, chiar dacă vă chinuiți să ajungeți până la finalul lumii, lunii cu salariul. Și de aceea PPE crede că ar trebui să existe o a treia cale, una care gestionează schimbările climatice, dar care îi ia pe oameni uh, um, împreună cu ea și care nu lasă povara pe umerii oamenilor și care nu lasă nicio regiune în urmă. Sigur că putem vorbi despre un fond de tranziție, însă în perspectiva PPE nu ar trebui să avem doar un Green Deal sau o lege europeană privind clima, ci și o strategie industrială puternică pentru a avea cele mai curate și cele mai inovatoare industrii și tehnologii care păstrează locurile de muncă pentru generațiile viitoare, care vor avea nevoie de ele. Dragi colegi, vorbim despre sustenabilitate. Sustenabilitate de mediu, care abordează schimbările climatice, dar și sustenabilitatea socială și economică. Deci trebuie să avem o industrie puternică pentru a ne asigura că livrăm rezultate în materie de schimbări climatice. Dacă colegii sunt dispuși să lucreze la aceste trei aspecte, atunci PPE-ul va fi cu siguranță partenerul lor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum, în numele socialiștilor și democraților, timp de două minute, doamna Frițo. Tak, fru talman! Mulțumesc, doamnă președintă. acord mare importanță panelului internațional al ONU cu privire la climă. Se consideră că e posibil să se inverseze tendința să se respecte obiectivele de la Paris, dar pentru aceasta trebuie să acționăm încă de pe acum, iar Uniunea Europeană joacă un rol foarte important. Ca socialiști, e evident pentru noi că Europa trebuie să dea exemplu, să ajungă la o societate care să apere clima, să se reducă nivelul de emisii în cadrul politicii energetice a Uniunii Europene. Trebuie să ne îndreptăm spre o energie mai curată, să evităm emisiile din transporturi, din producția de energie. E evident de asemenea pentru toți că trebuie să reducem emisiile și mai mult și mai rapid decât în prezent, respectând, evident, acordul de la Paris. Dar în acest sens, e necesar ca pe plan politic să dăm un exemplu și noi, socialiștii, suntem pregătiți. Pentru noi e evident că trebuie să apărăm o societate ecologică și socială. Suntem convinși că vom reuși împreună. Suntem convinși că putem apăra ambele, adică să reducem emisiile și să mărim creșterea economică. Astfel vom reuși să creăm noi locuri de muncă. Astfel, piața muncii se va schimba. Răspunderea noastră este de a contribui la o dezvoltare de competențe ale cetățenilor pentru a face față acestor schimbări. E extrem de important să înțelegem că e un obiectiv care trebuie aparat. Eu însă sunt suedeză, vin dintr-o țară în care guvernul socialist apără lupta pentru climă și investește în acest sens. Trebuie să reușim împreună. Trebuie să promitem tinerilor și Gretei că vom face totul pentru a schimba, pentru a inversa tendința. Mulțumesc foarte mult! Pentru grupul Renew Europe, două minute, doamna Rodriguez Ramos. Muchas gracias, presidenta. Estimados eh, colegas. Vă mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, grupul meu politic înțelege prea bine că nicio instituție, mm, nici cu caracter legislativ, nici executiv, nu poate ignora acest dezastru groaznic care duce la atât de multă suferință. Și înțelegem prea bine că nu prea mai avem mult timp pentru a face ceva în legătură cu încălzirea globală și dacă trebuie să, dacă dorim să facem ceva concret, trebuie să adoptăm măsuri uh, uh, stringente și fără uh, precedent. 93% din cetățeni sunt convinși de gravitatea problemei, însă copii, copiii noștri mm, consideră că ne confruntăm cu o adevărată criză. Și vedem acest lucru în fiecare vineri cu ocazia um, demonstrațiilor care au loc în zilele uh, respective. Planeta noastră are uh, resurse uh, limitate, risipim prea mult din, din aceste resurse. În anumite sectoare, risip ajunge până la 95% și mă întreb de ce nu este posibil să avem un sistem de producție și de consum mai rațional, cu un uh, Uh, sistem economic uh, care să se bazeze mai mult pe reciclarea uh, bunurilor. Oamenii ar trebui să înțeleagă că și resursele naturale pe care le folosim trebuie să fie, ar trebui să fie protejate în orice sistem economic să ajungem într-un, în, în situația în care economiile noastre să emită uh, zero dioxid de carbon. Toate sectoarele trebuie să participe la acest uh, efort pentru că problema este una cu caracter transversal în condițiile în care, din păcate, nu există un guvern uh, global. Tocmai de aceea uh, summiturile Națiunilor Unite pe acest subiect sunt atât de importante. ONU ne-a cerut acorduri climatice mai ambițioase Uniunea Europeană a dat dovadă de ambiție cu ocazia acestor summit, summituri. Acordul verde este o foaie de parcurs foarte bună, însă fără angajamente din partea tuturor statelor membre, rezultatele nu vor fi prea bune. Mulțumesc, domnul Aicaut, în numele verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați pus acest subiect pe ordinea de zi sub titlul uh, Urgența climatică și ecologică. Este esențial acest titlu pentru că, sincer să fiu, dacă vă aud vorbind, nu prea am uh, un sentiment de urgență cu privire la această criză cu care ne confruntăm. Și exact asta este problema. Comisia vorbește despre instituirea de ținte pe care le-am decis deja acum 5 ani, însă știința a avansat schimbat între timp. Dacă citiți toate rapoartele științifice publicate în fiecare zi, acestea ne arată urgența cu care ne confruntăm. Este în joc viitorul nostru, dar vorbim și despre niște oportunități uh, pe care le are continentul european de a schimba economia astfel încât să genereze neutralitate climatică și să genereze noi locuri de muncă. Există toate aceste rapoarte și totuși Consiliul uh, nu reușește să se pună de acord asupra neutralității climatice. Poate abia abia în decembrie o să reușească și va fi durat mai mult de un an, iar um, la anul trebuie să înceapă punerea în aplicare a acordului de la Paris. O să continuăm cu aceleași ținte pe care le-am uh, stabilit acum 5 ani. Asta nu este urgența pe care o cer cetățenii. Trebuie făcut mult mai mult și această urgență trebuie să devină mai clară nu doar uh, în această dezbatere, ci trebuie să reiasă din activitățile Comisiei, Consiliului și Parlamentului. Este minunat uh, să ascultăm uh, dezbaterile din plenară, dar când vorbim despre politici, acest Parlament nu livrează rezultate și acum vorbim despre reforma agriculturii. Sectorul agricol este un sector important care poate să livreze în materie de acțiuni climatice, dar haideți să și generăm rezultate, nu doar prin discursuri, ci și să ne asigurăm că reforma agriculturii va fi cu adevărat o reformă verde, o reformă ecologică și nu doar una prin care vom subvenționa marile ferme. Și, de asemenea, trebuie să avem un acord comercial asociat um, Uh, cu aceste schimbări climatice. Aceste acorduri trebuie să fie obligatorii și să existe această urgență pe care o merită acest subiect. Mulțumesc foarte mult. În numele grupului ID, doamna Sardone, timp de un minut. Grație. Vă mulțumesc. Socialiștii au propus și au reușit ca subiectul principal acestei plenare, plenare să fie situația urgent, urgentă în domeniul climatic și ecologic. Mai de mult, cei de stânga erau preocupați de cei mai vulnerabili, de lucrători, erau preocupați de, po- de popor până la urmă și din partea stângii m-aș fi așteptat să discutăm situația salariilor și așa mai departe, dar se pare că săracii nu mai sunt la modă. Astăzi, influencerul adevărat este uh, Greta și cei care susțin uh, importanța Uh, de a nu mai merge la școală. Aceștia au impus acum acest discurs uh, în Europa. Comisia Europeană a făcut propuneri de mediu um, care nu pot fi realizate cu un calendar, cu calendare irealiste Um, care au un impact important asupra pro, uh, capacității productive din Europa. Cu toții dorim să apărăm mediul conjurător, însă nu mai putem accepta doar uh, sloganuri și propunerea unor noi taxe de mediu. Eu aș propune să ne revizuim puțin prioritățile pe care le avem și urgențele pe care le discutăm. Mulțumesc. În numele CRM. Doamna Vondra, un minut și jumătate. Domnul Vondra. Thank you. Mulțumesc. Știți că noi suntem conservatori, așadar considerăm că trebuie să transmitem mediul copiilor într-o situație mai bună și nu mai proastă. Și în același timp, cred că trebuie să recunoaștem că acest Green Deal va fi extrem de costisitor, că ar putea să dăuneze oamenilor cu venituri reduse și medii și țările care nu au energie regenerabilă. În fine, dar nu mai puțin important, un exercițiu inutil cât timp uh, China, SUA și alte țări nu ne urmează exemplu. Prin urmare, cred că trebuie să există o evaluare adecvată a activităților, să nu existe dubii. E nevoie de un program ce să facem uh, cu statele membre vulnerabile și persoanele cu venituri reduse din societăți. Și în fine, dar la fel de important, n-are sens să facem noi angajamente și mai mari dacă ceilalți nu se angajează de- deloc. E un proverb ce care spune că drumul spre iad e pavat cu intenții frumoase. Mi-aduc aminte că președintele Macron implementa niște mici măsuri, doar bucățele din ce ne propunem noi acum și imediat au uh, apărut mișcările vestelor galbene în stradă. Pentru a evita un scenariu riscant, așa cum am văzut în anul trecut. Mulțumesc. În numele grupului Uniunii um, Stângii, doamna Matias doamnă președinte, domnule Oettinger. Nu o să spun că sunt surprinsă, dar sunt uh, frustrată. Pentru că vorbim aici despre urgența climatică și despre schimbările climatice. Avem probleme noi, dar dumneavoastră încercați uh, soluțiile vechi despre care s-a dovedit că nu funcționează. Noi aici vroiam să auzim uh, care sunt prioritățile dumneavoastră și ne vorbiți despre cote, despre schemele ETS. Spuneați că toate aceste lucruri uh, funcționează, dar nu putem să combatem urgența climatică fără să ne uităm la sistemul real, fără să um, alocăm mai multe investiții și fără să lucrăm pentru justiție climatică și socială. Eu uh, Înțeleg că oamenii din stradă nu sunt ascultați, dar ar trebui să începeți să-i ascultați. Avem o singură planetă pe care trebuie să o lăsăm copiilor noștri și trebuie să începem să o protejăm acum. Nu e suficient uh, să vorbim doar despre uh, Green Deal dacă nu există și un plan aferent. Mulțumesc foarte mult uh, din partea neafiliaților, doamna Evi, un minut și jumătate. Ma eu sono, sono d'accordo. Vă mulțumesc, doamna președintă. Sunt uh, de acord cu cele spuse de colega noastră Matias. Să discutăm astăzi în continuare de, despre ETS. Are un caracter puțin anacronic. Este un sistem care nu a adus la reducerea emisiilor atât de mult uh, cât ne-am fi dorit. Și pentru a face față acestei uh, urgențe, cred că ar trebui să mai discutăm și situația solurilor, pentru că uh, Lupta împotriva schimbărilor climatice nu poate ignora protejarea solurilor. Pentru 10 cm de sol uh, fertil uh, este nevoie de 2000 de ani și acest sol poate fi, uh, poate fi dăunat în câteva zile. Comisia Europeană estimează că în uh, fiecare an 9.000 de tone de sol fertil sunt pierdute. Doar în Italia o treime din terenurile agricole se confruntă cu un proces um, accelerat de erodare. Deci uh, Italia își pierde 24% din terenul fertil. Este o problemă cu care nu se confruntă doar Italia, dar și Franța, Spania se află într-o situație similară. Și știu că Comisia Europeană a anunțat o strategie pentru protejarea biodiversității și mi-aș dori ca din această strategie să facă parte și subiectul protejării solurilor, care sunt uh, responsabile pentru o, un sfert din biodiversitate și sper ca situația până în 2030 să se îmbunătățească, pentru că în lipsa protejării solurilor nu vom putea să facem față schimbărilor climatice. Avem nevoie de o politică cuprinzătoare care să uh, pune capăt monoculturilor și uh, construcțiilor, uh, construcțiilor abuzive. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Weiss, un minut și jumătate. Doamna Weiss. Îmi cer scuze, s-a schimbat lista vorbitorilor. Mulțumesc, stimați uh, colegi, vă mulțumesc că ați pus acest subiect uh, pe ordinea de zi într-un moment uh, deosebit de important. În curând o să avem acordul verde, așa numitul Green Deal. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții pentru a găsi răspunsurile corecte, cele mai bune instrumente. Trebuie să facem asta fără a pierde din competitivitatea Europei, fără a pierde locuri de muncă. Și putem să facem asta. Putem și trebuie să facem asta. Provocările climatice sunt și oportunități de afaceri. <coughs> Provocările climatice sunt oportunități de afaceri pe care trebuie să le fructificăm în strânsă colaborare cu cele 900.000 de IMM-uri care sunt coloana vertebrală. Piața este cea mai importantă în fiecare societate. Trebuie să demonstrăm că Uniunea Europeană înțelege cum să utilizeze în mod inteligent, eficace, pentru ca eforturile de reducere a CO2 să creeze mai multă competitivitate și mai multe locuri de muncă. Așadar, există și lucruri bune în această sarcină. Iată logica, practica, iată gândirea PPE și cum ar trebui să procedăm. Doar Uniunea Europeană care crede în comerț liber și capacitatea firmelor de a avea grijă de planetă poate face tranziția verde. Mulțumesc. Mulțumim. Două minute, doamna Guteland acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să acționați ca și când uh, casa, vo- casa dumneavoastră ar fi luat foc. Acestea sunt cuvintele Gretei Thunberg și reiau și eu aceste cuvinte pentru a mă adresa comisiei. Despre asta este vorba astăzi. Vedem raport după raport uh, științific. Vedem tot felul de studii care își confirmă rezultatele și care arată că Uniunea Europeană și restul lumii trebuie să înceapă să facă față schimbărilor climatice. Este ușor să cedăm uh, disperării și să ne simțim neputincioși. Dar, uh, după cum se spune, noaptea este un sfetnic bun și trebuie să creăm uh, un viitor în care să existe mai multă prosperitate în Europa și mai multe locuri de muncă, dar pentru asta trebuie să fim pionieri, trebuie să arătăm calea de urmat și trebuie să întreprindem acțiuni foarte concrete, deoarece Uniunea Europeană are o responsabilitate foarte concretă. Trebuie să investim și acest lucru va fi posibil dacă apărăm inovația, dacă creăm locuri de muncă verzi, care sunt atât de necesare, astfel încât să fim competitivi, competitivi și să fim în avangarda schimbărilor. Pentru noi, uh, socialiștii și democrații, lucrurile sunt clare ni se oferă acum o oportunitate și trebuie să fim mai ambițioși. De aceea cerem ca Uniunea Europeană să dea dovadă de ambiție și să reducă cu cel puțin 55% emisiile de dioxid de carbon până în 2030. Trebuie să oprim subvențiile uh, care sunt acordate în momentul de față sectoarelor care folosesc combustibili fosili pentru că aceste subvenții sunt uh, împotriva acțiunilor pentru climă. Mai există sectoare care trec neobservate, dar care ar trebui să facă obiectul uh, unor acțiuni importante și mă gândesc în special la aviație. Trebuie să cerem mai mult. Este important acest lucru pentru climă. Este o oportunitate care se oferă Uniunii Europene. Timp de un minut acum, doamna Șabo, vă rog. Merci, madame Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. În fața urgenței climatice am această imagine la care mă gândesc. Suntem ca marinarul care vine, ca se apropie furtună, dar nu coboară pânzele. Lucrurile se agravează, dar tot nu coborâm pânzele corabiei pentru a adapta la viteza necesară, dar sunt și lucruri utile, o conștientizare generalizată. Multe state au stabilit ca obiectiv neutralitatea carbon pentru 2050. Președintea viitoarei comisii a făcut din asta o prioritate. Multe soluții pot fi aplicate imediat, cum ar fi reducerea vitezei navelor Asta ar însemna 20% mai puține emisii, de asemenea uh, clădirile publice unde se utilizează prea multă încălzirea sau aer condiționat, uh, emisiile de gaze cu efect de seră trebuie să scadă încă de astăzi dacă vrem să menținem încălzirea climatică la 1,5 grade până la sfârșitul de secol. Nu e nicio lună de plecut. Fiecare jumătate de grad contează. În concluzie, lucru reamintit și la New York, pentru delegația Parlamentului European, Uniunea Europeană trebuie să fie unită și să fie lider în fața acestei provocări. Vă mulțumesc. For one minute. Uh, Un minut, domnul Jaldu. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Urgența despre care vorbim aici nu este o urgență a diagnosticului științific, pentru că pe acesta îl cunoaștem cu toți. Este urgența acțiunii, acțiunii și iar acțiunii. Sunt uh, surprins, uh, domnule comisar Oettinger, că ne-ați făcut un bilanț al comisiei anterioare ca un fel de foaie de parcurs uh, pentru urgența acțiunii climatice. Europa nu este pe drumul cel bun al acordului de la Paris. Propunerea comisiei dumneavoastră în materie de politică agricolă comună ne face să uh, creștem uh, efectul de seră și pierderea de biodiversitate, pe când ar trebui să facem exact opusul. Susțineți niște acorduri de liber schimb care ucid clima și care uh, participă la distrugerea biodiversității am uh, utilizat uh, mii de miliarde de euro pentru bănci. Poate trebuia să le salvăm folosind acele miliarde de euro pentru climă. Banca Centrală Europeană, BEI, pot uh, acționa pentru a finanța un mare plan de investiții în izolarea clădirilor. Este vorba despre putere de cumpărare, despre crearea de locuri de muncă, despre justiție socială și asta ca să ne eliberăm de Putin și de ceilalți. Trebuie să acționăm uh, spre binele Europei și al climei, dar înainte de asta e nevoie de voință politică. Timp de un minut, doamna Grize. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Suntem cu toții de acord să declarăm o stare de urgență ecologică. Suntem mai puțin de acord când e vorba de măsurile pe care trebuie să le adoptăm și eficacitatea acestora. Pe plan financiar, pactul verde. Cum să preconizăm să mobilizăm 1000 de miliarde de euro în timp ce suntem incapabili să finanțăm un fond verde de 10 ori mai mic? Cum să reușim fără a impozita tot mai mult pe diverse pretexte ecologice. Prioritatea ecologică este, pe de o parte, de a identifica creșterea exponențială a demografiei mondiale drept cauza dramei ecologice. Pe de altă parte, să restabilim frontiere, să deglobalizăm uh, fluxurile umane și ale mărfurilor, să delocalizăm produsele. Doar prin cooperare pe plan local și național, cu obiective concrete, și cu bunele diagnostice vom putea răspunde provocărilor ecologice și vă mulțumesc. Acum, un minut, doamna Zalewska. Panie przewodniczący, panie komisarzu, koleżanki i koledzy. Doamna președintă, domnule comisar, dragi colegi, îmi pare rău să văd atât de, atât de puțini colegi prezenți în sală, pentru că am văzut cât de numeroși sunt copiii, cetățenii care au protestat în ultima perioadă și care uh, Uh, nu așteaptă din partea noastră o dezbatere, ci în locul cuvintelor ar aștepta niște planuri concrete care să se bucură și de un sprijin uh, financiar. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au menționat uh, fondul unei tranziții echitabile. Din păcate, nici măcar noua comisie nu, încă nu a fost investită ar fi trebuit să îi atragem atenția asupra situației uh, urgente domnului Macron, care să propună un nou uh, comisar și să renunțăm la sloganuri. L-am întrebat pe domnul Timmermans uh, cum își dorește să distribuie fondurile pentru protecția mediului conjurător și nu am primit niciun răspuns concret și chiar sper că vom încerca să lucrăm împreună pentru a proteja mediul conjurător. Vă mulțumesc. Cu minut și jumătate la cum cuvântul doamna Hazekamp. Elke secundă telt als je huis... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Fiecare secundă contează atunci când uh, casa e în flăcări. Cum este <coughs> posibil că de ani de zile încercăm uh, să ajungem la un compromis pe când planeta e în flăcări. Tocmai trebuie să declarăm stare de urgență pentru climă și pentru biodiversitate. Un milion de specii sunt amenințate cu dispariția, doamnă președinte. Criza climatică amenință miliarde de oameni și de organisme vii de toate felurile. Trebuie să acționăm pe toate fronturile. Cum este posibil ca Europa să cheltuiască miliarde pentru subvenții care nu respectă mediul, de exemplu în domeniul uh, zootehnic? Amazonul este în flăcări uh, Uh, și uh, Uniunea Europeană importă hrană ieftină. Creșterea animalelor emite foarte multe gaze cu efect de seră și cum este posibil ca comisarul Timmermans să nege în continuare necesitatea aceasta. Cum vreți să ne atingem obiectivele climatice dacă industria cărnii nu este pusă sub semnul întrebării? Putem să reducem cu jumătate impactul schimbărilor climatice dacă o să mâncăm mai puțină carne și mai puține produse lactate și dacă mâncăm mai multe produse vegetale și putem să începem chiar acum, nu trebuie să dureze ani de zile. Europa poate să stimuleze aceste schimbări încetând să mai subvenționeze carnea și produsele lactate și de aceea eu cred că subvențiile agricole europene trebuie să fie desființate. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Roland, vă rog. Thank you, madam. Mulțumesc, domnul președinte. Toate dezbaterile despre schimbări climatice vorbesc despre consecințele apocaliptice dacă nu schimbăm drastic sursele de energie și stilul de viață. Același alarmism e prezent și la summitul din 1998 din Toronto, care compară schimbările climatice cu un război atomic. Au prezis că o să crească temperaturile medii cu între 1,5 și 4,5 până în 2030. Au trecut două treimi din perioadă și a crescut doar cu 0,58. În anii 70, oamenii de știință ne-au spus că intrăm o nouă perioadă mini-glaciară și au avut ideea genială de a arunca uh, cenușă uh, la poli. Diagnosticul a fost greșit și atunci și acum. Cinstit, există mai multă credibilitate în ce privește teorii, cum ar fi petele solare și clumelancovici și toate variațiile, decât cu încălzirea antropogenică dar de departe cel mai mare impact al politicilor climatice asupra costurilor energiei, standardului de viață și al economiei. Mai simplu spus, decarbonizarea e o dezindustrializare, reprezintă un dezarmament unilateral. Aceste politici înlocuiesc veniturile uriașe generate de <clears throat> carburanți fosili pentru a plăti pentru firme care nu plătesc impozite și a finanța servicii publice. Această perioadă va fi amit, ținută aminte ca um, o autolăudare și uh, greșeli comise de guvernele și de autoritățile publice. Mulțumesc. Acum un minut și jumătate, doamna McGuinness. Thank you. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc, dragi colegi. Cred că uităm că în lumea reală se întâmplă lucruri. De exemplu, autoritățile uh, locale din circunscripția mea se reunesc astăzi uh, prezentând un nou program de pregătire profesională pe teme legate de schimbările uh, climatice. Există acțiuni uh, la nivelul comunităților locale. Sunt uh, ajutați oamenii care au nevoie de ajutor. Deci, în lumea reală se întâmplă acțiuni concrete, însă trebuie, avem nevoie de și mai multe acțiuni concrete. Și, din acest punct de vedere, calea pe care o vom urma va fi importantă se dă vina pe foarte mulți, însă acest lucru nu cred că este foarte util pentru că nu facem decât să ducem la vrajbă între diferite sectoare și mai ales este vizat sectorul uh, agriculturii, dar fermierii, agricultorii știu prea bine că au și ei uh, sarcina care le revine când vine vorba de schimbările climatice, însă agricultorii trec și ei printr-o situație dificilă, protestează, sunt fărâm, uh, fărâmițați și ei și trebuie să le spunem care este calea pe care ar trebui să o urmeze. Există o agricultură inteligentă și sunt de acord că avem nevoie de o politică agricolă comună care să țină mai mult de mediul conjurător, însă trebuie să îi și încurajăm pe cei care aduc rezultate concrete. Să nu uităm uh, că până la urmă concurența uh, în domeniul uh, lanțului alimentar nu funcționează uh, prea bine. Din păcate există un adevărat oligopol în domeniul lanțurilor alimentare. Cam din păcate, lanțul alimentar este defectuos și trebuie să îl îndreptăm înainte de a putea discuta despre ce putem face pentru a face față schimbărilor climatice. Doamna Bonafé, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, faptul că există o situație urgență ecologică uh, trebuie tratat cu toată seriozitatea. Creșterile temperaturilor ne-au demonstrat că în ultimii 50, ultimii 50 de ani această tendință a fost lipsită de orice precedent și cred că fiecare cetățean european a simțit pe propria piele consecințele unor uh, evenimente meteorologice și în plus crește și presiunea demografică. Acum suntem 7 miliarde pe această planetă și se preconizează ca în, ca în 2050 să ajungem la 9 miliarde. Deci dacă dorim să ne păstrăm calitatea planetei uh, și calitatea vieții generațiilor viitoare, trebuie să ne schimbăm uh, parad- uh, paradigma economică. Avem nevoie de implicarea tuturor sectoarelor. Niciun sector nu trebuie să fie exclus. Trebuie să protejăm ceea ce am obținut deja, să apărăm înconjurător, mediului înconjurător și, și biodiversitatea. Mă gândesc la energiile re, regenerabile, la o agricultură mai durabilă, la importantul subiect uh, reprezentat de mobilitate cu moduri de, de transport uh, integrate. Un, la fel de importantă este și pregătirea profesională care garantează apariția unor noi competențe care uh, sunt necesitate de noile um, modele econ- economice care vor apărea. Să nu uităm cât de importantă este economia circulară. Astfel putem să protejăm forța de muncă. Ă, aceasta trebuie să se adapteze la noua realitate. Nu trebuie să ne prefacem că nu se întâmplă nimic uh, și angajamentele luate de președinta desemnată a Comisiei Ursula von der Leyen trebuie să fie finanțate în mod uh, adecvat, uh, pornind de la un cadru financiar multianual care să țină seama de schimbările climatice. Un laureat Nobel pentru fizică în momentul în care a fost întrebat ce se întâmplă dacă am putea coloniza noi uh, planete, a spus că poate ar fi mai bine să ne îngrijim de propria planetă și ar trebui să facem acest lucru nu pentru că ne cere un laureat al premiului Nobel, ci pentru uh, interesul nostru. Domnul Ștefănuță, un minut. Doamnă președinte, domnule comisar Oettinger, de fiecare dată când discutăm despre schimbările climatice în Parlament, mă uit acolo, în galerie, la tineri, pentru că despre asta discutăm, de fapt. Și aș vrea să vă transmit astăzi un mesaj. Uniunea Europeană este un gigant în materie de atenuare a schimbărilor climatice, dar este și un pitic în materie de adaptări climatice. Schimbările climatice sunt aici și se întâmplă acum, dar facem foarte puține pentru a ne adapta la aceste schimbări. Trebuie să ne adaptăm la schimbările climatice prin schimbarea modului în care clădim case, prin prevenirea uh, migrației climatice, prin construirea de mm, diguri pentru a preveni inundațiile, prin gestionarea pădurilor pentru a preveni incendiile de pădure, prin uh, înverzirea acoperișilor din orașele noastre. Nu există nicio contradicție între Uh, atenuare și adaptare. În Franța, izolarea caselor pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră este o măsură de adaptare, uh, de pregătire a caselor pentru schimbările climatice, dar în CFM-ul actual, numai 3% din uh, fondurile structurale și de investiții pentru climă sunt legate de adaptare. În următorul CFM, domnule Oettinger, haideți să punem banii exact acolo unde trebuie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Blos, un minut. Ehm, Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Criza climatică nu este un dezastru natural. Noi am cauzat-o și ea este rezultatul unor politici uh, greșite. Pentru ca situația să se schimbe, în luna septembrie 4,5 milioane de oameni au uh, ieșit în stradă și aș dori să mulțumesc uh, Um, celor care au ieșit uh, în stradă pentru a ne atrage atenția asupra importanței datelor științifice pentru că este evident că nu mai putem continua astfel cu măsuri politice neglijabile. Însă, până acum, din partea Comisiei, nu am auzit decât uh, promisiuni deșarte. În continuare, multe miliarde de euro sunt investite în, uh, în cărbune nici în Germania situația nu este mai bună și astfel nu cred că vom ajunge la o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor. Nu este suficient să discutăm. În cele din urmă am dori să asistăm și la fapte. Vă mulțumesc. Doamna Lima are cuvântul un minut. Dacă acești neurotici climatici uh, discută tot timpul despre o catastrofă climatică, se referă de fiecare dată la conținutul de uh, dioxid de carbon din atmosferă din ultimii 150 de ani, dintr-un motiv foarte bun, pentru că dacă am privi întreaga istorie a planetei, am vedea că în uh, perioade mai vechi, um, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă era mult mai mare și, în plus, nu există, nu ar exista nicio legătură proporțională între uh, procentul de dioxid de carbon și temperatura uh, globală. Haideți să vedem această afirmație că o creștere cu 100 ppm ar, uh, ar duce cu, cu sine o creștere um, de 2 grade Celsius. Deci, în perioada în care trăiau uh, dinozaurii, de exemplu, ar fi trebuit să fie o temperatură globală de 50 de grade Celsius. Îmi pare rău că v-am dat prea multe cifre atât într-o perioadă atât de, de scurtă, dar aceasta este realitatea. Schimbările climatice sunt norma, nu sunt excepția de la regulă și cred că îmi face bine să ne adaptăm uh, schimbărilor climatice, pentru că dacă nu, nu vom face decât ca Don Quixote care va pierde această luptă împotriva morilor de, uh, de vânt. Domnul Terci, un minut. Todos, todos deberíamos eh, Mulțumesc. Eu cred că noi cu toții ar trebui să ascultăm ceea ce s-a spus aici și ar trebui să avem grijă ca să nu începem să vorbim despre magii și ideologii. Ne îndepărtăm din punct de vedere al limbajului din ce în ce mai mult de limbajul rațional mi se pare că este din ce în ce mai radical ceea ce se întâmplă. De ideologia în este debate. Totul este ideologie și se exclud, sunt excluși din dezbatere toți cei care au poziții diferite, care își pun întrebări. Eu cred că ar trebui să facem cu toții un efort să nu permitem ca acești fanatici să